Allora, Vom începe lucrările comisiei noastre. Doresc să vă spun ca de obicei că uh, lucrările noastre sunt transmise live pe internet. doamna vicepreședinte a Parlamentului European Wallace, pe care o salutăm, ne va prezenta proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European și Comisie. Doamna Wallis a prezidat grupul de lucru care a negociat acest acord, care a fost deja adoptat pe 18 noiembrie de conferința președinților. Și noi trebuie să discutăm despre acest acord uh, conform articolului 127 din regulament și trebuie să ne dăm acordul înainte de vară, de această vară. După cum știți, trebuie să luăm două decizii. Una în ceea ce privește adoptarea acordului și alta legătură cu modificarea regulamentului, pentru că articolul 9, aliniatul 10, trebuie modificat. Dar nu eu trebuie să prezint acest acord, având în vedere că doamna Wally se află printre noi și dânsa este mult mai autorizată să facă acest lucru. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația la ședința comisiei dumneavoastră de astăzi și pentru tot ajutorul dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Știu că s-a distribuit colegilor uh, proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European și Comisie. Pentru Uh, crearea unui registru de transparență comun. Aveți, deci, um, acest document în față. Cred că trebuie să vă spun uh, câteva cuvinte în legătură cu originea acestui acord. Um, înainte ca dumneavoastră să începeți să discutați despre acest registru comun um, de transparență, dar acest uh, acord uh, se datorează unui raport din această comisie realizat în timpul mandatului trecut în legătură cu poziția lobbyiștilor sau uh, reprezentanților diferitelor grupuri de interese și a modului în care trebuie să fie tratați aceștia de Parlament și de instituții în general. În acest raport s-a promovat ideea de a se crea un grup de lucru interinstituțional cu participarea Parlamentului și Comisiei pentru a realiza un registru comun. Și tocmai acest lucru am început să îl facem uh, în uh, legislatura trecută. Eu am prezidat acest uh, grup de lucru care a continuat în această legislatură și am, ne-am încheiat activitatea de curând. Domnul Cazini, domnul Jolainen, fost președintele acestei comisii și Isabel Durand au participat um, în acest grup de lucru, deci principalele grupuri politice au fost reprezentate din partea Parlamentului. Din partea Comisiei participa Sim Calas în, uh, mandatul trecut și domnul Șefcovici în uh, Um, mandatul acesta. În legătură cu conținutul acordului la care s-a ajuns, cred că trebuie să fie foarte clar despre ce e vorba. Cum nu mai vorbim despre reprezentanții grupurilor de interese, ci despre un registru de transparență comun. Vă voi spune de ce am folosit acest termen. Ne-am dat seama încă de la început că trebuie să ținem cont de rezoluția Parlamentului din uh, mandatul trecut, în care se spune foarte clar că Parlamentul dorește să existe un registru obligatoriu în care să fie înscriși toți cei care încearcă să influențeze politicile europene. Și știți, majoritatea dintre dumneavoastră, faptul că Comisia are un registru voluntar. Deci um, nu există concordanță între ce are Comisia și care sunt și aspirațiile Parlamentului, dar totuși noi am spus că obiectivul Parlamentului era acela de a avea un registru obligatoriu, dar înțelegem faptul că deocamdată putem uh, să impunem un registru voluntar comun pentru noi și Comisie uh, și încercăm să impunem uh, să, să impunem condiții cât mai stricte, pentru că, bineînțeles, lobiștii au nevoie de ecuson pentru a intra în Parlament, dar dorim ca până la urmă această înscriere în registru să fie obligatorie. Cei care sunt pentru registru obligatoriu, de altfel mulți reprezentanți ai grupurilor de interese ne spun că ar dori ca registrul să fie obligatoriu pentru că astfel toți lobiștii ar fi tratați în același fel. Dar pentru a se folosi un registru obligatoriu, ar trebui să se folosească articolul din tratat care necesită unanimitate în Consiliu. Sper că într-o zi o vom obține și voi reveni mai târziu la poziția Consiliului. Deocamdată procedăm pe baza unui registru voluntar comun cu Comisia. Am spus întotdeauna de asemenea foarte clar faptul că există o diferență mare între Parlament și celelalte instituții, uh, în acest caz Comisia, având în vedere faptul că fiecare deputat trebuie să uh, se achite de propriul mandat cum dorește. Și registrul de transparență nu trebuie să împiedice vreun, mediu, vreun membru să se întâlnească cu cine dorește, să-și asculte um, să asculte pe cei uh, care l-au ales și așa mai departe. Deci nu trebuie să stea în calea uh, activității parlamentare a deputaților. Dar nu trebuie să uităm uh, de asemenea, și asta am încercat să o facem în uh, grupul de lucru cu Comisia, uh, să uităm de ce facem acest lucru. O facem pentru ca cetățenii să aibă mai multă încredere în procesul de luare de decizii. Deci, pentru a putea spune clar arătând acest registru de transparență că um, toată lumea poate să știe cine ne, influează, ne, ne, ne influențează, cine influențează proiect, uh, procesul de luare de decizii la nivel european. Deci, astfel încercăm să obținem încrederea cetățenilor în procesul de luare de decizii. Și de aceea am dorit să creăm condiții egale uh, între uh, grupurile de interese. Cred că o chestiune dificilă la început și de aceea am ajuns la ceea ce se numește registrul de transparență, este faptul că multă lume care influențează procesul de luare de decizii la nivel european, cum ar fi ONG-urile și așa mai departe, nu doresc uh, să fie numiți um, lobiști sau lobby-uri. Și am încercat uh, să obținem acceptarea grupurilor de interese um, față de acest registru de transparență. Și am încercat să asigurăm de faptul că este dreptul nostru să impunem acest model. În ceea ce privește grupurile de interese comerciale, bineînțeles se află în linia întâi, am discutat mult cu avocații și uh, am trebuit să facem diferența uh, între avocații care funcționează, activează ca lobby sau uh, avocați care reprezintă interesele clienților lor. De asemenea, trebuie să vedem ce facem cu Um, aceste think tanks, uh, instituții care realizează studii în, uh, în Bruxelles uh, și Comisia dorește în continuare în, ca în acest registru să fie înscriși din ce în ce mai mulți actori. Și veți vedea, în funcție de felul în care este creat acest registru, veți vedea că există Um, o, o anumită diferențiere între grupurile de interese comerciale și celelalte. Și de aceea încercăm să folosim cuvântul transparență, să nu vorbim tot timpul despre lobby-uri, pentru că uh, multe grupuri de interese nu acceptă sau uh, nu doresc să folosim uh, acest termen. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre conținutul acestui registru pentru noi a fost clar uh, faptul că um, trebuia să cerem mai multe informații celor care se înregistrează în registru um, pentru a ști cine sunt aceștia și care sunt interesele lor financiare. De când a deschis registrul, Comisia uh, a acumulat o anumită experiență și noi dorim să folosim toate aceste uh, informații și să le verificăm Va exista de asemenea un cod comun de conduită și aveți uh, uh, și um, textul propus pentru acest cod de, de conduită uh, și cele două instituții vor putea ancheta respectarea acestui cod de conduită conform unei anumite proceduri. Și dacă procedura nu funcționează cum trebuie, bineînțeles, se poate apela la ombudsman sau uh, la alte uh, organisme de arbitraj. Și deci sperăm că acest registru poate să mulțumească pe toată lumea. Pentru Parlament, uh, un uh, registru comun cu Comisia uh, pune o problemă în ceea ce privește sistemul de cusoane de badge-uri pe care le avem. De aceea ne-am uh, permis să impunem o dată îndepărtată pentru intrarea în vigoare a registrului. Pe de altă parte, trebuie să ne modificăm regulile aici, în această comisie, și Comisia, de asemenea, are un proces intern de modificare a propriilor reguli, dacă este necesar. Iată, care este prezentarea uh, acestui uh, proces uh, și asupra muncii noastre pentru a produce acest registru de transparență. Cred că rezultatul este unul bun. Sper că și dumneavoastră veți fi de acord și că veți putea adopta uh, acest acord interinstituțional uh, și eventualele modificări la regulile noastre ale Parlamentului. Sperăm că acest registru comun va funcționa înainte de luna iunie în acest an sau începând din iunie acest an, dacă um, acordul va fi adoptat în această comisie până atunci. Sper că vom putea respecta calendarul și um, doresc să mai adaug faptul că registrul comun ar trebui să includă și Consiliul. Am avut mai multe inițiative în cadrul acestei legislaturi pentru a include și Consiliul Um, să participe la acest registru comun. Președinția belgiană a avut o reacție foarte pozitivă. Din câte am înțeles, săptămâna trecută a avut loc o um, ședință pe această temă. Discuțiile sunt în curs. Deci s-ar putea ca până în iunie și Consiliul să participe la acest registru, care ar fi astfel cu adevărat interinstituțional pentru cele trei instituții și atunci ar fi extraordinar. Iată care este prezentarea mea și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventualele răspunsuri la întrebări, dar dumneavoastră trebuie să vă ocupați de detalii. Mulțumesc! Grazie, signora Wallis, de la... Vă mulțumesc, doamnă Wallis, pentru prezentarea dumneavoastră. Au cuvântul acum colegii. Mai întâi colegul Daf a cerut cuvântul. Um, President, um, can I Domnule președinte, în primul rând doresc să-i mulțumesc colegei mele pentru această abordare pe care ne-a prezentat-o astăzi, pentru prezentarea foarte clară a progreselor care au fost înregistrate și cred că într-adevăr s-a întâmplat așa. Observ acest lucru din document. Există încă niște lucruri care îmi dau de gândit în document. În mod clar, noi am dorit ca acest registru să fie obligatoriu. și avem puterea să facem acest lucru dacă așa ne dorim și, într-adevăr, putem să impunem acest, ca acest registru să fie obligatoriu. Dacă nu e posibil prin vechiul mecanism în ceea ce privește acordul interinstituțional, în articolul 395, cred, atunci am putea să facem acest lucru prin intermediul unui regulament. M-ar interesa să văd care este părerea serviciului juridic să vedem de ce este nevoie de unanimitate în Consiliu pentru un asemenea procedeu. Cunoaștem experiența vizelor din partea serviciului juridic pe care comisia noastră le-a considerat ca îndreptându-se într-o cale greșită și acesta ar putea fi un asemenea aviz așa că aș dori să analizăm mai mult această problemă. În special, dacă ținem cont de cele spuse de doamna Diana Wallis, se pare că există progrese în ceea ce privește dialogul cu Consiliului, Consiliul. Probabil că piedici, o parte din piedici au dispărut sau au început să dispară. Am impresia că cei care se înregistrează sunt din ce în ce mai mulțumiți de disciplina care a fost impusă, dar își doresc să se meargă și mai departe. Expresia ne așteptăm să se înregistreze. Această expresie apare destul de des în document, de exemplu la aliniatul aliniatul 11 există o propunere în ceea ce privește organizațiile bisericești. Acestea sunt așteptate să se înregistreze. Însă bisericile însele nu sunt luate în considerare în vechiul registru. Probabil doamna Wallis ar putea să ne explice această chestiune. În linii mari, progresul înregistrat este unul foarte bun. Va trebui să luăm în considerare și revizuirile ulterioare. Mulțumim, domnule Daf. Are cuvântul domnul Grote. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Cred că facem acum un mare pas înainte pentru că se discută despre transparență în orice tip de grup. Acest cuvânt joacă mereu un rol important, se discută foarte mult despre el și în s-a înregistrat o întreagă emisiune pe acest subiect și de aceea cred că e foarte important că am reușit în sfârșit să ajungem la un registru comun de transparență. Folosesc cuvântul comun, l-ați folosit și dumneavoastră. Ceea ce ne-ați spus astăzi este un lucru foarte bun, că ne gândim acum și la o a treia, institu- o a treia instituție care să intre în acest registru comun de transparență. Cel mai important lucru în cadrul unui registru comun e că există anumite posibilități disciplinare, adică atunci când există încălcări foarte grave Acestea pot fi subliniate și să știu exact care sunt consecințele pentru cei care încalcă regulamentul. Colegul Daf tocmai vorbea despre acest registru care ar trebui să fie obligatoriu, așa că trebuie să avem multe puncte obligatoriu în, obligatorii în acesta. Pentru că în politică știm foarte bine când vorbim de acorduri, uh, pe bază de voluntariat lucrurile nu merg atât de bine, nu se respectă principiile. Și aș dori să mai spun încă ceva, cât de departe putem merge în ceea ce privește obligativitatea acestui registru de transparență. Există mai multe părți uh, reprezentate aici în Bruxelles au acces în Parlament, au acces în sălile Parlamentului, vorbim de o sumă până la 30 de mii, un număr foarte mare. Și de aceea cred că pentru opinia publică din Uniunea Europeană ar fi un semn foarte bun dacă reușim să ajungem la un sistem obligatoriu un sistem în care să fie implicate toate cele trei instituții. Aceasta este speranța noastră, iar dumneavoastră ca negociator trebuie să vă asigurați că ajungem în acest punct, toate trei instituțiile să se afle la aceeași masă și să semneze acest registru. vedo alte Nu mai solicite, nimeni cuvântul dintre colegi. Ba da, domnul Guerrero. Solamente medio... Mulțumesc, domnule președinte. Doar 30 de secunde. Uh, doamna vicepreședinte, vreau să subliniez importanța politică pe care o are progresul pe care îl putem noi înregistra în aceste subiecte. Viața politică din ultimii ani ne-a demonstrat în mod frecvent că există anumite evenimente, informații, anumite comportamente uh, care diminuează încrederea pe care o au cetățenii în viața politică în general. Și acest lucru, bineînțeles, uh, afectează parlamente din diferite țări ale Uniunii Europene, chiar și țara mea, parlamentul din țara mea. De aceea aș fi vrut să semnalez faptul că experiența ne demonstrează că e mult mai bine să ai transparență decât interdicții. Și dacă se, stabilește un regim de sancțiuni fără niciun fel de control, acest lucru cu siguranță va conduce la situații în care se descoperă că, de fapt, restricțiile nu sunt uh, respectate. Dar un regim care în aparență este mai uh, permisiv, dar care presupune transparența, reprezintă de fapt o frână în calea acestor comportamente uh, Uh, pe care le-am evocat. De aceea, după părerea mea, aici e o direcție înspre care trebuie să ne îndreptăm. Și mă alătur colegilor și mă alătur doamnei vicepreședinte în momentul în care a spus că este important ca acest registru să fie unul global, în care să, care să includă cele trei instituții ale Uniunii Europene și nu doar Parlamentul și Comisia. Beh, ci <clears throat> Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, Ba nu, domnul Daf dorește din nou cuvântul. Vă rog. Oh, apologize, but I, I... Îmi cer scuze. Am uitat câte ceva în ceea ce privește procedura. În timp ce Parlamentul încearcă să asimileze această nouă formă de înregistrare a lobiștilor, cred că ar trebui să luăm în considerare și următorul aspect. Să ne gândim și la disciplina noastră proprie, în ceea ce privește declarațiile de interese financiare ale membrilor. Există anumite reguli însă probabil că acestea nu sunt foarte bine respectate, nu sunt respectate așa cum ar trebui să fie. De aceea, ar trebui să fim mai atenți la influențele din exterior. Controlul acestor ar fi o oportunitate bună pentru noi în acest context al schimbărilor în ceea ce privește regulamentul de procedură pentru părțile din exterior. Așa că ar trebui să vedem ce putem să facem astfel încât să consolidăm aceste aspecte. Cred că astfel am da un semnal foarte clar în ceea ce privește seriozitatea cu care se ocupă Parlamentul de transparență și deschidere, guvernare deschisă. Crede, può prendere la parola Dacă dorește, are cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Christiansen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei, Vreau să salut această dezbatere. Domnul Ses Sescovic cel care a condus negocierile din partea instituției noastre. Suntem foarte mulțumiți de rezultatele de până acum. Credem că este un pas înainte în ceea ce privește transparența și felul în care a văzut Bruselul de cetățeni, de public în general. Când Comisia a decis să pună în funcțiune acest registru acum 3-4 ani, a fost clar că am simțit că nu există o problemă cu procesul. Cu percepția exista o problemă. Puteam să tot continuăm să vorbim despre acest aspect, dar nu am fi ajuns nicăieri. Trebuia să schimbăm percepția în statele membre și acest lucru se poate face doar prin transparență și de aceea am lansat această inițiativă. Suntem foarte mulțumiți de punctul în care am ajuns. Îmi amintesc că atunci când am început să lucrăm, acum 3-4 ani, exista un număr uh, magic, aproximativ 50.000 de lobiști, nimeni nu știa de unde vine acest număr, însă acesta era tot folosit. Toți erau convinși că există aproximativ 50.000 de lobbyști. Acum vă pot spune că avem 3500 de părți înregistrate în registru în acest moment. La propunerea Parlamentului, în viitor, în registrul comun va exista o cifră în ceea ce privește numărul de funcționari care lucrează în acest domeniu într-o organizație. Știm că există și organizații foarte mari, trebuie să știm cine conduce aceste, aceste organizații și numărul de funcționari. Acum suntem convinși că am trecut de 10.000 de oameni. Aceștia sunt acoperiți de registrul care există. Comisia este mulțumită de punctul în care ne aflăm, dar trebuie să subliniez lucrul că vorbim de un proces organic. Nu putem forța lucrurile nu am ajuns într-un punct final. Lucrăm împreună cu Parlamentul pentru a îmbunătăți în continuare acest proces. Cred că o parte din colegi au spus înainte că există anumite elemente în acest registru care îl fac mai obligatoriu. Nu îl fac obligatoriu în general, ci în anumite puncte. așa că se poate lucra asupra diferitelor elemente. Cum lucrăm cu acele părți înregistrate și cum se poate ajunge la un grad mai mare de obligativitate. Însă așteptăm rezultatele acestor negocieri Acum lucrăm din punct de vedere tehnic în cadrul comisiei cu experți din partea Parlamentului, astfel încât până în vară lucrurile să fie terminate, astfel încât să putem să lansăm în mod formal acest registru de transparență. Așteptăm și cea de-a treia instituție politică să ni se alăture, astfel încât din afară să se vadă cum acționăm noi la Bruxelles. Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumim! Are cuvântul din nou doamna Wallace pentru a răspunde la sugestiile și întrebările puse. Uh, eu, uh, în calitate de raportor, am ascultat uh, cu multă atenție, am notat și, bineînțeles, voi ține cont de tot ceea ce s-a spus și mai ales de ce ne va spune acum doamna Wallace. Vă rog. Thank you very much, Chairman, and thank you. Mulțumesc mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Mai mulți colegi au vorbit despre transparență în general. Cred că este foarte important pentru noi ca instituție, după tratatul de la Lisabona, să ne concentrăm mai mult și să oferim o mai mare atenție felului în care abordăm transparența legislativă. Trebuie să fim mult mai deschiși în ceea ce facem, să ne ridicăm la așteptările de după tratatul de la Lisabona și anume să devenim și mai transparenți. Eu, ca vicepreședinte, sunt responsabil pentru transparență. Acesta este rolul meu. Așa că salut faptul că am putea încerca să avem mai multe inițiative împreună în acest domeniu. Cred că acum există mai multă voință politică în instituția noastră spre, spre împlinirea acestui cel. Dacă ne preocupă faptul că acest registru nu este obligatoriu în acest uh, moment, atunci fiecare dintre noi, ca europarlamentari, când, de exemplu, când cineva vine la noi în birou ca reprezentant al unei părți, îl întrebăm, faci parte din, faceți parte din registru sau nu? Probabil ar trebui să vă gândiți să vă înregistrați în acest registru, pentru că atunci când uh, vă veți întoarce, probabil nu voi fi atât de deschisă să vă primesc. Așa că cu toți am putea să jucăm un rol în ceea ce privește dezvoltarea acestui registru, chiar dacă într-o formulă neobligatorie. Dacă ne uităm la raportul Stirk-Friedrich, observăm că mai există și alte chestiuni care nu au fost luate în considerare în Parlament, dar ar trebui să fie incluse. În ceea ce privește rapoartele legislative, de exemplu, în aceste rapoarte va trebui să spunem cu cine am vorbit, cine a influențat. Așa că noi, ca Parlament, am putea să ne ocupăm și de asemenea chestiuni. Andreas are dreptate, există și, Andrew are dreptate, există și chestiunea legată de declarațiile de interese financiare și ar trebui să ne implicăm mai mult aici. Așa că aș dori să uh, discutăm uh, pe termen mai lung în această comisie, să vedem ce pot să fac eu în calitatea mea de vicepreședinte, astfel încât să avansăm în ceea ce privește întrebările regate de registru. Așa cum am spus, nu puteam să subliniez și mai mult pe timpul procesului dorința Parlamentului de a avea un registru obligatoriu. Sunt fericită să împărtășesc cu dumneavoastră uh, avizul din partea serviciilor judiciare ale Parlamentului. Avocații pot să vină și ei cu păreri diferite și dacă vedeți o cale mai rapidă de a ajunge la un registru obligatoriu, atunci vă vom asculta. Se pare că ne aflăm pe un teritoriu nou acum, adică semnalele care vin din partea Consiliului par să fie mai pozitive. Așa că probabil avem aici o fereastră deschisă. Însă nu aș vrea să pierdem acest moment pe care l-am creat acum. Avem acum potențialul de a reuși să includem măcar Parlamentul și Comisia în acest registru de transparență mai târziu în acest an, la începutul verii. Însă să continuăm să ne gândim și pe termen lung probabil perioada va fi mai scurtă decât am planificat, astfel încât toate cele trei instituții să lucreze în comun și acest, acest registru să fie obligatoriu, însă vom vorbi cu, cu serviciul juridic și vom vedea ce se poate face cât despre ce facem cu acei uh, lobiști care nu se comportă cum se cuvine. Dacă vă uitați la codul de conduită, există un proces pas cu pas. Dacă cineva este găsit vinovat și se află în registru, atunci există diferite trepte prin care le poate fi refuzată uh, le poate fi refuzat accesul. Timp de o zi, o lună, depinde de cât de mare a fost încălcarea. Dar probabil că mai important e că există o investigație din partea celor două instituții și dacă rezultatele sunt că a existat o încălcare a codului de conduit, atunci publicul este cel care îi va rușina pe vinovați. Și cred că acesta este aspectul cel mai important. Mulți dintre noi ar dori să vadă acest lucru și deja se întâmplă într-o anumită măsură. Dacă actorii din Bruxelles observă că acest registru este într-adevăr unul important, spun, noi suntem înregistrați în registrul Comisiei dacă acest registru funcționează, atunci este un fel de semn de încredere, o onoare pe care lobiștii își vor dori să o aibă, astfel încât să arate că într-adevăr respectă acest cod de conduită, sunt cei care se comportă așa cum se cuvine. Așa mi-ar plăcea mie să se dezvolte în continuare registrul. A mai existat o întrebare în ceea ce privește cei care sunt așteptați să se înregistreze. Domnul Daf, în ceea ce privește această problemă sensibilă a bisericilor, nu întreb dintr-un liberalism clasic anticlerical, dar vorbim despre inițiativa cetățenilor și vedem aici influența bisericii. Se poate face o asemenea comparație? Doamna Wallis, întrebarea dumneavoastră este una foarte bună și e o chestiune care i-am acordat mult timp noi doream să ne asigurăm, la fel ca în cazul avocaților, că acei reprezentanți ai bisericii care sunt într-adevăr părți care reprezintă interese și care activează la Bruxelles sunt înregistrați. Și cred că în acest punct am ajuns. Există o diferență între acest lucru și cineva, dacă aș putea să spun din biserica locală care vrea să vorbească cu noi în legătură cu o chestiune. Cred că trebuie să se întâmple exact la fel ca în orice alt caz, trebuie să se înregistreze. La fel ca în cazul avocaților, sunt aceștia implicați în procesul de luare a deciziilor? Dacă da, atunci trebuie să se înregistreze. Așa văd eu această diferență și sper că e de ajutor și nu e anticlerical. Bine, grazie. Il dibattito mi sembra concluso sul... Cred că am uh, încheiat discuția în legătură cu uh, Bisericile știu că grupul de lucru a discutat foarte mult în ceea ce privește articolul 17 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, recunoaște contribuția specifică și necesitatea unui dialog deschis și transparent și cu bisericile. Deci, Uh, raportul cu acestea trebuie să fie deschise și organizațiile religioase pot să aibă un, uh, o contribuție la activitățile noastre ca orice alt uh, agent înregistrat, dar aceste relații trebuie să fie transparente și la lumina zilei. Eu vă propun un calendar pentru a ajunge la un acord înainte de Uh, sfârșitul uh, semestrului, având în vedere că sunt raportor atât pentru transparența cât și pentru uh, modificarea regulamentului articolul 9 aliniatul 10, trebuie să realizez aceste rapoarte cât mai repede, să discutăm aceste rapoarte în, în comisie pe 14 martie și să votăm în comisie pe 19 aprilie pentru a putea vota în plenar în mai. Dacă nu vor fi dificultăți suplimentare, să sperăm că vom putea păstra acest calendar. Mulțumesc încă o dată doamnei Wallace, nu doar pentru prezența sa alături de noi, cât și pentru modul în care a condus acest uh, grup de lucru interinstituțional, care astfel a putut uh, să ne prezinte Uh, registrul de transparență, pentru că transparența este o caracteristică esențială a activității noastre. Vă mulțumesc! Allora, adesso ci resterebbe in discussione un solo punto, ma per la verità... Mai avem un punct de discutat, care este însă foarte important. E vorba de data următoarelor reuniuni. Modificarea articolului, în afară de, de data următoarei reuniuni, articolul 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene uh, prevede un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. Um, încă nu sunt prezenți colegii pentru a putea începe discutarea acestui punct. Deci dacă are alt coleg uh, ceva de adăugat sau uh, ceva la diverse, dacă nu, uh, putem să facem o pauză sau putem să, an- am- să anunțăm următoarele reuniuni lunea viitoare, pe 7 februarie, de la 16 la 18.30. Aici la Bruxelles va avea loc o reuniune extraordinară. Apoi, pe 17 februarie, joi, la Strasburg, de la 10 la 12, va avea loc o altă reuniune extraordinară și reuniunea ordinară a comisiei noastre pe 14 martie, de la 15 la 18.30 la Bruxelles și marți 15 martie, ă, de la 9 la 12.30. Bineînțeles, tot la Bruxelles. Dacă nu aveți nimic de spus în aceste 5 minute, facem o pauză de 5 minute. Dar vă rog să reveniți la timp în sală, pentru că acest punct 10 este foarte important. Suspendăm ședința. Allora, bisogna... Allora, si riapre. Dragi colegi, începem, reîncepem ședința pentru a discuta punctul 10 de pe ordinea de zi, un punct destul de important, după cum am spus adineauri, în legătură cu modificarea articolului 136 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. și am numit deja raportori pe colegii Broc și Gualtieri de pe 19 ianuarie și trebuie să ne exprimăm avizul conform procedurii simplificate, conform articolului 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu propunerea președintelui Consiliului European Van Rompuy. Calendarul uh, trebuie fixat acum, dar oricum va fi foarte strâns. Astăzi trebuie să oferim raportorilor um, materialul necesar pentru a-și putea redacta rapoartele. Acum cred că pot să dau cuvântul celor doi raportori. Nu știu dacă domnul Gualtieri dorește să, vorbește, să vorbească mai întâi, domnul Gualtieri sau domnul Broc. Domnul Gualtieri, fiecare îl invită pe celălalt să ia primul cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E oportuno questa această discuție, această dezbatere este foarte oportună pe această temă atât de complexă și delicată, cum este modificarea în procedură simplificată a tratatului de la Lisabona pentru a face față unei probleme fundamentale, vitale pentru Uniunea Europeană și anume aceea de a se de a-și oferi un mecanism permanent de stabilitate. Trebuie să spun că îmi dau foarte bine seama cât de delicată este, cât de delicat este acest subiect și de cât de mare este responsabilitatea noastră a Parlamentului. În același timp, trebuie să spun că a ne achita cu responsabilitate de obligațiile noastre este un proces care trebuie să se ancoreze în realitate. Deci nu cred că sentimentul de responsabilitate trebuie să ne împiedice să evaluăm așa cum trebuie această propunere care ne-a fost făcută de Belgia, pentru că președintele Consiliului European nu poate să propună modificarea tratatului, deci făcută de președinția belgiană în Consiliului European. Trebuie să vă spun că am identificat multe probleme în ceea ce privește aspectele constituționale, aspectele politice, implicațiile politice ale metodei, constituționale alese și preocupări, uh, probleme legate de conținutul formulării în sine care ne-a fost uh, propuse și vă voi explica aceste seturi de preocupări, de probleme. În primul rând, e vorba de alegerea Um, de a revizui tratatul în procedură simplificată pentru a putea activa acest mecanism permanent de stabilitate. Eu am dubii, multe dubii, că o astfel de procedură ar fi cu adevărat necesară din punct de vedere constituțional. Din mai multe motive. Pentru că politica monetară statelor care au moneda euro este de competența exclusivă a Uniunii Europene, așa cum se spune clar în articolul 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii. Și o eventuală acordare statelor membre a posibilității de a legifera în legătură cu competențe exclusive, dacă aceasta ar fi propunerea oricum, ea trebuie să fie realizată conform tratatului și trebuie modificat tratatul pentru a putea face acest lucru. Există și alte instrumente dacă anumite țări solicită specificarea în tratat a posibilității de a face acest lucru fără procedură de revizuire simplificată. E vorba de procedura de activare a clauzei de flexibilitate 352. Articol care ar trebui să fie citit împreună cu hotărârea Curții Constituționale din Germania, care este considerată ca fiind motivul pentru care trebuie să facem această modificare a tratatului. Dar și ținând cont de această hotărâre, având în vedere că se ridică mult pragul aplicării clauzei de flexibilitate, Deci, uh, în cadrul acestei posibilități a Uniunii Europene de a-și autoacorda competențe, deci chiar dacă Uniunea Europeană, um, Curtea Constituțională din Germania vorbește despre activarea articolului 352, se Uh, acesta face foarte complexă folosirea clauzei de flexibilitate și a modificării tratatului. Deci e nevoie de o lege constituțională pentru a, a, uh, autoriza Consiliul European să activeze aceste clauze de flexibilitate. Deci, până la urmă, după părerea mea, motivul este strict politic. Și clauza de flexibilitate este mai greu de folosit pentru că e nevoie de un vot preventiv. Noi acum uh, dăm Uniunii Europene sau uh, punem pe umerii Uniunii consecințele unei probleme politice interne dintr-o țară. Pentru că alegem uh, o procedură aceea de a modifica tratatul care necesită 27 de ratificări din partea Parlamentelor Naționale și acesta fiind al doilea motiv de preocupare pentru mine, care reprezintă multe riscuri, pentru că este evident că în momentul în care spune că nu, se spunem că numai astfel putem crea mecanismul de, de stabilitate, pe baza unui uh, articol foarte, scump, foarte simplu um, și apoi un parlament sau un tribunal, cum ar fi posibil în Danemarca să se întâmple, ar bloca procedura, Uniunea Europeană s-ar regăsi fără nicio posibilitate de a crea acest mecanism și deci a expune unor consecințe dramatice cu adevărat um, în ceea ce privește viitorul monedei sale. Deci aceasta este responsabilitate foarte mare de a alege acest instrument și nu alte instrumente și eu cred că Parlamentul nu poate să nu spună clar acest lucru. În fine, un al treilea aspect este formularea în sine a articolului propus. Deci se propune un al treilea aliniat adăugat la articolul 136 și dacă examinăm în detaliu acest text, observăm că această formulare are implicații politice și instituționale foarte importante. S-a hotărât să se creeze un organism, un mecanism strict pe bază interguvernamentală, complet în afara, nu, nu în afara metodei comunitare în sine, ci în afara arhitecturii instituționale a Uniunii Europene. Deci nu va fi un mecanism al Uniunii Europene, ar fi un mecanism care și creează anumite state membre între ele. Atunci mă întreb de ce trebuie să modificăm tratatul pentru că statele membre între ele pot să facă ce doresc. Nu trebuie să schimbe tratatul pentru asta. Iată, încă o contradicție intrinsecă. Ehm, de ce, pentru a crea un, un mecanism strict interguvernamental, dorim să o facem acest lucru în cadrul tratatului, dar în afara structurii instituționale a Uniunii? Iată, care este un aspect pe care doresc eu să-l subliniez. Și anume faptul că ideea de a construi un mecanism 100% interguvernamental nu poate să aibă implicații asupra direcției pe care o va lua Uniunea Europeană în organizarea mecanismelor sale de guvernanță economică și se alege o cale care este legată și de tendințe politice, să spunem, pentru a găsi un teren comun între diferite exigențe. Există unele guverne cu atitudine cu adevărat ostilă față de, um, față de uh, integrarea europeană și alte guverne care doresc să creeze uh, cooperări sporite între anumite state pe anumite teme pentru a merge mai departe. Și Riscăm, deci, să alegem uh, o cale care ar putea să nu fie un pas înainte, ci până la urmă un pas înapoi. Am citit uh, unele dintre notele preliminare informal realizate de anumite grupuri politice și observ că există o contradicție între recunoașterea realistă a faptului că procedura a fost deja inițiată și, pe de altă parte, ideea că noi trebuie să protejăm metoda comunitară, trebuie să ne asigurăm că um, vom continua pe calea comunitară, dar atenție, dacă se hotărâm să acționăm astfel, uh, lăsăm anumite state să facă ce doresc și noi nu vom mai avea niciun cuvânt de spus. În acest caz, Comisia ar putea invitată ca observator în grupul respectiv, dar nu avea niciun drept de a fi prezentă acolo um, în alt scop decât acela de a face recomandări neobligatorii. Deci, eu cred că, oricum, această reformă ar putea fi făcută altfel, dacă chiar trebuie făcută și de altfel am dubii dacă chiar trebuie făcută. De exemplu, s-ar putea introduce această formulare ca uh, litera C de la aliniatul 1 de la 136. Astfel, deciziile, practic substanța nu se schimbă pentru că tot în unanimitate guvernele uh, zone, din zona euro ar lua decizia, dar ar lua-o în cadrul unei structuri a Uniunii Europene adică în sala Consiliului A lua această decizie ele singure, această guverne, nu în alt loc uh, folosit la Bruxelles pentru ocazia respectivă. Și eu cred că Parlamentul trebuie să insiste asupra acestei necesități de a face o legătură între structura instituțională a Uniunii și acest mecanism. Cred că trebuie să ne exprimăm clar un punct de vedere în legătură cu acest aspect. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Gualtieri. Acum are cuvântul al doilea raportor, domnul Brock. Äh, äh, Vă mulțumesc. Aș dori să continui observațiile domnului Galtieri. Nu sunt sigur cum trebuie să începem încă. De aceea, îmi doresc foarte mult să aud ce au de spus colegii mei ce au spus în până acum, ce vor mai avea de spus, iar eu și domnul Gualtieri vom mai povesti, am vorbit și cu uh, multe părți implicate din Parlamentul European. Trebuie întâi să evaluăm obiectivele și sunt de acord cu cele spuse de colegul meu înainte. Uh, trebuie să ne gândim și la contextul politic, astfel încât să nu există piedici la ceea ce este nevoie să se facă. În ceea ce privește de posibilitatea despre care a vorbit colegul meu, și anume să modificăm puțin articolul, acesta este un caz clasic de muncă în comun. statele membre pot să ajungă la anumite acorduri între ele, pot să impună niște condiții și apoi să lucreze între ele. Este un caz clasic de muncă comună ascunsă. Fie că alegem o cale, fie că, fie că alegem cealaltă, trebuie să facem ceva, dar există un punct care mă îngrijorează mereu. Acum, în multe state membre, se discută foarte mult acest subiect. Este o discuție internă la nivel național. Și asta pentru că statele naționale sunt cele care garantează banii și nu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nici nu poate să facă așa ceva și de aici se pornește. Și acesta este un punct pe care pe mine mă interesează foarte mult. E un principiu care, cu care, despre care trebuie să discutăm. Și aici sunt implicate ambele părți. Comisia poate să le spună statelor membre că nu este de acord cu măsurile luate, că aceste măsuri nu sunt unele politice, și nu se pot implica astfel. Și astfel se merge mult mai departe de realitatea politică. Domnule președinte, acesta este un punct pe care trebuie să-l rediscutăm. Este vorba de autoorganizarea comisiei cât timp Comisia arată felul următor. Comisarul, comis, uh, președintele Comisiei și comisarii care stau undeva în cabinetele lor, exact cum s-a întâmplat și în cazul lui Romano Prodi, când uh, avea atât funcție de, de președinte cât și comisar într-un anumit, cât și ministru într-un anumit minister, se ajunge la o situație în care Există anumite conflicte. Răspunderea este împărțită. Într-un asemenea caz, ministrul este cel care trebuie să își asume responsabilitatea, așa cum se întâmplă și la nivel național. Altfel, serviciile nu pot funcționa, nu pot funcționa dacă sunt total uh, desprinse de realitate. Și acesta este un punct pe care trebuie să îl uh, tratăm cu sensibilitate. Să vedem exact la ce ne dorim să ajungem. Dacă analizăm acest mecanism de criză, observăm că în diferite capitale și în Bruxelles se discută despre standarde în ceea ce privește guvernanța economică. Aceste chestiuni sunt analizate din exteriorul tratatului dacă vorbim despre o situație de urgență. E nevoie de niște structuri, niște structuri mai mici și apoi niște structuri mai mari care se poate să intre în funcțiune în cazul unei situații de urgență. Cred că în acest caz ne îndreptăm într-o direcție greșită și mă tem că ne aflăm tocmai în acest punct de răscruce. Trebuie să fim foarte atenți și conștienți de ceea ce facem. Cred că pentru Parlamentul European nu este posibil să modifice acest text. Parlamentul nu poate modifica textul. Nici nu cred că putem face acest joc ca în martie până la urmă să decidă Consiliul European. Situația de urgență din statele membre există și există și acțiunea piețelor. Și, par, și Consiliul European nu va accepta o asemenea situație. Trebuie să vezi trebuie ca aceste chestiuni să fie puse în aplicare, chiar dacă în multe state membre nu sunt îmbrățișate. Dacă uh, nu funcționează cu pactul de solidaritate, atunci trebuie să vedem ce se poate face astfel încât fiecare să își rezolve problemele. Pentru guverne, pentru colegii din parlamentele naționale, acest joc este unul foarte dificil. Ne-ar fi fost mult mai ușor dacă fiecare s-ar fi ocupat de propriile măsuri de austeritate în statele membre. Însă, aceasta e situația în care ne aflăm. Decizia se va lua în 24-25 martie. Până atunci trebuie să stabilim care e poziția noastră și trebuie să vedem cum ne vom raporta la acest concept, cum vom organiza punerea în aplicare astfel încât să existe anumite puncte pe care să le putem implementa mai târziu la nivel european. Fondul pentru dezvoltare există și în cazul Schengen S-a întâmplat la fel, s-a acționat în afara tratatului. Mai există și al treilea pilon cu care putem face o comparație. Aici Comisia a preluat în fiecare caz rolul secretariatului. Și cred că mai există și alte exemple pe care probabil domnul președinte cu puțin ajutor ni le poate da. Comisia trebuie să fie implicată mai puternic ca instituție comun comunitară. ca în cazul Uniunii pentru Mediterana, atunci s-a hotărât că secretariatul acestei organizații trebuie să fie în Paris. Exemple există mai multe. Și cred că acesta e un punct de care ne putem lega trebuie să fie foarte clar că, că trebuie să existe o majoritate în Parlamentul European până în 24 martie. Însă trebuie să existe și disponibilitate în Consiliu și sprijin din partea Comisiei. Trebuie să fie posibil să putem lua o hotărâre astfel încât luarea de decizii să fie orientată pe termen lung. Aici văd și un caracter de condiționalitate în ceea ce privește Parlamentul European. Cele propuse de domnul Gualtieri sunt de acord cu ele. Unele puncte sunt mai bune decât ale mele, dar întrebarea e dacă pot fi puse în aplicare sau nu. Și apoi, în raportul nostru, trebuie să încercăm și următoarele, să oferim o privire de, de ansamblu asupra situației. Alți colegi din Comisia Econ au uh, discutat acest subiect despre organizare vorbim de condiționalitate, despre o privire de ansamblu. E nevoie de un concept în linii generale pentru Parlament, care trebuie să fie inclus în raport. Și cred că avem șansa să facem așa ceva în acest cadru interinstituțional. Dar am putea spune că nu există niciun fel de caracter condițional în ceea ce privește modificarea tratatului. Cred că am putea să avem puțină influență să încercăm să nu punem piedici procesului, ci să ne implicăm. Și m-ar interesa foarte mult, stimați colegi, domnule președinte, ce direcție vedeți dumneavoastră? Și probabil și domnul uh, Gautieri ne-ar putea spune părerea acestuia. Vă mulțumesc. Ba, i problemi sono stati posti, sono problemi seri eh, che mostrano quanto sia importante il lavoro. Eh, deci problemele au fost explicate. Acum dau cuvântul eh, colegilor. Mai întâi, domnul Daf. Uh, President, the Mulțumesc, domnule președinte. Provocarea este următoarea și anume să creăm acest mecanism de stabilitate care să nu încalce articolul 125 al tratatului. Pe de o parte și care să evite un referendum în Marea Britanie, pe de altă parte. Eu sunt favorabil acelor dubii referitoare la caracterul interguvernamental al acestui mecanism de stabilitate. Dubii exprimate de domnul Gualtieri și de domnul Brock. Cu siguranță ar fi preferabil dacă nu poate fi creat acest mecanism ca parte a unui sistem al Uniunii Europene ca să fie cel puțin creat pe plecând de la premisa că într-un final vom obține această integrare. Cam aceasta a fost poziția uh, și în cazul Schengen și vedem că acest lucru a funcționat. Însă nu așa au stat lucrurile și cu celelalte instituții care depășesc cadrul tratatului și care au fost uh, menționate de domnul Brock. Fondul European pentru Dezvoltare și Uniunea pentru Mediterana. Niciuna dintre aceste două organisme nu pot reprezenta un model pentru ceea ce facem noi acum. Și cred că există câteva învățăminte care pot fi trase din aceste experiențe precedente uh, și asupra faptului că în momentul în care nu reușești să te pui de acord asupra un, unui lucru în cadrul prevăzut de tratat, atunci uh, trebuie să găsești alt tip de instrumente. Apoi, uh, raportorii s-au referit la faptul că trebuie respectat articolul 325 din tratat și eu sunt de părere că poate nu e opțiunea cea mai uh, atractivă și asta din uh, motive legate de temei juridic. Articolul 329 care de fapt reprezintă prevederile uh, care au fost utilizate în momentul în care s-a creat uh, nucleul principal. Există aici un articol, și anume 133, care ne permite să luăm măsuri, măsurile necesare pentru buna funcționare a zonei euro. Și cred că înainte de a adopta o poziție în calitate de Parlament și de a fi de acord cu poziția Consiliului uh, European, ar trebui să explorăm, să examinăm toate opțiunile posibile. De asemenea, sunt de părere, așa cum a spus domnul Brock, că noi trebuie să considerăm această situație ca o șansă pentru a avea o privire de ansamblu, să vedem dacă ne dorim o instaurare credibilă a unei uh, forme de guvernanță economică, însă știm că acest lucru nu poate veni din, ca propunere din partea Consiliului European și mi-e teamă și că această propunere nici nu va veni din partea Comisiei Europene care, după părerea mea, în momentul de față se comportă într-un mod, aș spune mai degrabă, oportunist. De aceea avem nevoie de o gândire strategică, în așa fel încât să analizăm în mod clar uh, care este scopul nostru final. Iar propunerile de modificare pot fi acceptate doar în ideea că vor exista și propuneri de modificare ulterioare, care, așa cum spunea domnul Brock, să includă o reorganizare a structurii interne de la Comisie. Să existe o aplicare a um, automat elasticității mai ridicată. Uh, Comisia să nu ezite în momentul în care e nevoie să, să se aplice sancțiuni în virtutea articolului 124. E nevoie și de o reprezentare internațională a Eurogrupului și crearea unei rezerve uh, care să fie la dispoziția Comisiei. Și poate că e nevoie de un protocol a, care să fie anexat criteriilor de convergență la articolul 14, în așa fel încât să clarificăm aceste lucruri pentru Eurogrup. Și există, dacă nu mă înșel, un raport și o rezoluție pe această temă, ă, tocmai pentru a vedea cum putem instaura concret aceste aspirații, tocmai pentru a avea o guvernanță economică credibilă și, de asemenea, ar trebui să insistăm uh, și să exprimăm în mod clar poziția Parlamentului pentru negocieri viitoare în ceea ce privește cadrul financiar multianual și în ceea ce privește alocarea resurselor. Și grupul meu uh, e, preferă o idee care a fost mai întâi înaintată de domnul Lamassoure și anume să organizăm o conferință pe teme financiare care să implice și parlamentele naționale, tocmai pentru a finaliza perspectivele financiare viitoare ale Uniunii Europene și poate că am putea avea o astfel de rezoluție în care să fie preluate aceste solicitări. Și ar fi foarte bine, de asemenea, pentru comisia noastră, dacă am putea discuta cu domnul comisar Ren și cu domnul Trichet, pentru că uh, suntem cu toții implicați și cu toții avem uh, un aviz de redactat și e nevoie de o poziție cât mai coerentă și cât mai uh, convergentă, uh, în loc să avem trei avize diferite. Dacă există divergențe mari, atunci acest lucru va duce la perturbări pe piațele financiare și acestea nu sunt necesare. Și mă refer aici mai ales la domnul Trichet, pe care aș vrea să-l întreb, care este, după părerea sa, mecanismul care ar trebui să fie activat, care este indispensabil în această clauză uh, care prevede mecanismul de stabilitate pentru zona euro, și n-ar fi rău să avem ocazia să-i punem această întrebare, probabil în mod public, pentru a vedea care este părerea sa în ceea ce privește uh, această terminologie, mecanism indispensabil. Și de altfel să vedem și care ar fi costurile unei astfel de măsuri. Și în final, în ceea ce privește calendarul, aștept cu nerăbdare din partea colegilor să vedem care ar fi preferințele lor. După părerea mea, e vorba de un uh, subiect foarte serios, foarte complex și de aceea ar trebui să avem posibilitatea să ne pronunțăm în mod clar. Deci eu aș prefera să votăm în plen în cea de-a doua sesiune din luna martie. Ar pica pe 24 martie, chiar înainte de deschiderea summitului Consiliului. Și astfel această opinie ar putea fi prezentată în, la ședința Consiliului lucru care, bineînțeles, ar uh, uh, uh, accentua în mod clar cât de serios este acest subiect și modul în care Parlamentul European își asumă răspunderile cei revin. Vă mulțumim. Are cuvântul acum colegul Mendes de Vigo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc celor doi raportori pentru această prezentare, pentru această introducere referitoare la propunerea de modificare a articolului 136. De fapt, ce se cere Parlamentului European, domnule președinte, în momentul de față? Se cere Parlamentului două lucruri. Mai întâi, ni se pune întrebarea dacă suntem de acord să se convoace o conferință interguvernamentală. Da sau nu? Trebuie să ne dăm cu părerea. Și scopul este tocmai de a modifica articolul 136 în sensul în care uh, merge decizia adoptată la Consiliul European. Eu, ce pot să vă spun, este că Uh, procedura bazată pe articolul 186 mi se pare o procedură corectă. Raționamentul este corect. Însă, în mod sincer, sunt de părere că articolul 352 nu este prevăzut pentru a crea mecanisme ci pentru a dezvolta politici care nu au un temei juridic clar în tratate. Și cu dumneavoastră cu toții știți că uh, Există, au existat uh, discuții în statele membre și suspiciuni ca fiind uh, o, o, un transfer de competențe exagerat către Uniunea Europeană. De aceea mi se pare fundamental uh, să avem, pe baza articolului 352, acest mecanism, dar ar fi o greșeală politică, pentru că acest mecanism nu reprezintă o politică, nu reprezintă o acțiune, ci va, uh, vedem că în articolul 133 există măsuri, ori mecanismul nu este o măsură, există mecanismul de cooperare uh, în, consolidată. Și asta mi se pare că noi am forțat oarecum lucrurile. Deci, articolul 186 mie mi se pare a fi uh, metoda corectă. Cu acestea fiind spuse, domnule președinte, eu sunt de părere că Parlamentul European, așa cum s-a spus și înainte, va trebui să se pronunțe dacă da sau nu este de acord sau nu. Și mi se pare că în momentul de față, mai ales în aceste vremuri de criză financiară, de vremuri de reformă financiară și așa mai departe, în momentul în care Consiliul European Uh, are intenția de a transmite un mesaj care să calmeze piețele, mi se pare că am, noi, din partea Parlamentului, am transmit un mesaj greșit dacă am avea îndoieli, dubii, am întârzia, dacă am pune bețe în roate la adoptarea rapidă a acestui mecanism. De aceea, din punct de vedere politic, nu asta trebuie să facem, ci trebuie să contribuim la securitate și la stabilitate. Iar dezbaterile pe care le avem noi sunt foarte bune. Însă, în principiu, subiectul trebuie rezolvat rapid. Să ne concentrăm pe negocieri. De aceea, uh, îndoielile și dubiile exprimate până în prezent nu mă pot alătura lor, domnule președinte. Acum, Consiliul European a făcut o propunere concretă. Știm care este conținutul. Eu cred că noi putem să propunem o modificare a acestei propuneri. Putem să facem acest lucru. Avem această posibilitate de a face propuneri. Și cred că uh, domnul Gosez și domnul Șicluna vă uh, fac acest lucru în raportul lor în Comisia Econ. Pot să facă acest lucru, au latitudinea să facă propuneri. Cam acesta este cadrul în care noi acum evoluăm. Domnule președinte, eu cred că mecanismul acesta permanent de stabilitate reprezintă o rotiță. Nu știu dacă este rotița principală, ci reprezintă o parte dintr-un întreg. Și cred că Parlamentul nostru și-ar îndeplini sarcina ce revine, mai ales în aceste momente dificile, dacă ar reuși să explice de ce această rotiță este absolut necesară într-un cadru mai general. Uh, cum anume trebuie să existe această guvernanță economică în Uniunea Europeană? Eu împărtășesc ideea că uh, am pus foarte mult accent pe Uniunea Monetară și prea puțin accent pe Uniunea Economică și în momentele acestea grele, așa cum s-a spus și cu ocazia convenției, când s-a pregătit tratatul constituțional, a existat un grup de lucru, uh, domnul Klaus Hench era președintele său, uh, dar nu s-a luat o decizie. De ce? Pentru că la momentul respectiv nu se simțea această necesitate de a modifica acele prevederi uh, așa cum figura ele în tratatul de la Maastricht. Foarte bine. Însă acum ne dăm seama că trebuie să operăm modificări. Și cred eu că mai degrabă aici intervine opinia publică. Eu știu că domnul Casini ține foarte bine cont de opinia publică. Deci noi, instituțiile europene în general, trebuie să fim capabile să transmitem clar mesajul nostru, ce anume ne dorim prin această Uniune Economică. Și cred că, iată, este o oportunitate unică, o ocazie unică pentru Parlamentul European de a explica opiniei publice în cadrul acestei rotițe de modificare a articolului 136, care va fi per ansamblu imaginea finală. Și asta am încercat noi, coordonatorii, ca urmare a solicitărilor adresate domnul Broc și domnul Galtieri, uh, asta am încercat noi să facem prin notele pe care le-am trimis. Și cred că funcția noastră politică cere să demonstrăm cum anume aceste rotițe se vor îmbina, pe de o parte, spre exemplu, semestrul european, pe de altă parte, cele șase regulamente legate de guvernanța economică, uh, o altă rotiță care se va îmbina cu strategia UE 2020, cu discuția referitoare la cadrul financiar, așa cum spunea Adinaur și domnul Daf, pe bună dreptate. Deci cred că asta trebuie să facem noi și dacă avem această capacitate de a explica lucrurile, de a merge și mai departe în anumite uh, dezbateri, foarte bine. Și am să vă dau un exemplu. Spre exemplu, semestrul european trebuie să meargă mai departe de uh, simple recomandări din partea Comisiei Europene pe care statele membre nu le îndeplinesc. Uh, pentru că altfel, iarăși, avem din nou bla bla bla inutil, uh, se atribuie sarcini și nu le îndeplinește nimeni. Și totul rămâne la nivelul scrisorilor, la nivelul recomandărilor, la nivelul vorbelor pe hârtie. Deci, în aceste Uh, rotițe, trebuie să vedem cum ele se vor îmbina unele cu altele, în așa fel încât să transmitem această idee, nevoia de seninătate, de stabilitate pe care cetățenii europeni o așteaptă din partea noastră în momentul de față. Și deci, insist, trebuie să răspundem clar la întrebarea care ne-a fost adresată. În al doilea rând, trebuie să profităm de ocazie pentru a include în acest raport această schiță finală a cum anume trebuie să arate Uniunea Economică uh, Europeană. Și în final trebuie să fim foarte stricți și fermi. E vorba de semnalele politice pe care le transmitem. Trebuie să respectăm termenele, să acționăm cât mai repede posibil și să nu lansăm acum discuții pentru plăcerea de a discuta. Deci, iată, subiectul este foarte important, de aceea cer raportorilor care știu că lucrează din greu, am discutat foarte, au discutat îndelung și cu domnul Van Rompuy, le a ruga, deci, cât mai repede posibil, deci până luni, spre exemplu, să ne prezinte o primă versiune a raportului. Pentru că știm foarte bine că, într-un final, Parlamentul European va trebui să ia o decizie dacă da sau nu este de acord cu această propunere de modificare. Și pot să vă spun că eu sunt favorabil unui răspuns pozitiv și anume că da, să se convoace o conferință interguvernamentală de asemenea, nu trebuie să ne învârtim prea mult în jurul subiectelor ce trebuie discutate. Haideți, domnule președinte, să respectăm calendarul. Cred că Uniunea Europeană are în momentul de față nevoie de o astfel de fermitate și rapiditate în decizii și așa cum a spus și dumneavoastră, e adevărat că, da, e bine să avem ședințe extraordinare, așa cum spunea și domnul Daf, să discutăm cu domnul Ren, să discutăm cu domnul Trișet, însă să nu depășim calendarul, pentru că ar fi un semnal politic greșit pe care l-am transmite dacă întârziem prea mult. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul celorlalți vorbitori, eu aș dori să cer o clarificare. Colegul nostru vorbește de convocarea unei conferințe, dar Consiliul dorește să acționăm în procedură simplificată, așa că Nu știu dacă se poate... Uh, am dorit să fac această clarificare. Intervenție fără microfon din sală. Spaniola mea e foarte proastă, domnule președinte. Eu sunt favorabil modificării articolului 136, să avem procedură simplificată. Nici o îndoială asupra acestui lucru. Ah, no, no. Eh, io avevo capito così. O... Eu așa am înțeles, poate am înțeles greșit uh, din cauza unei erori de interpretare, spune domnul președinte, sau o, o greșeală în prezentare. Pe de altă parte, aș avea nevoie de o clarificare în legătură cu avantajele pe care le-ar prezenta adăugarea acestei modificări la litera C din al treilea aliniat. Aș dori să înțeleg mai bine, pentru că n-am înțeles suficient de bine. Acesta mi se părea o soluție de compromis, dar vreau să, să știu dacă așa este. Dau cuvântul acum colegului Martin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. După intervenția colegului Mendes de Vigo, uh, contribuția mea este mai ușoară pentru că sunt aproape complet de acord cu ceea ce a spus. În primul rând, vreau să spun că sunt în favoarea procedurii simplificate și în favoarea propunerii Consiliului. De multe ori ni se spune că ne ocupăm de legislație, de bugete, de modificări sau propuneri care dacă nu ne ocupăm de acestea vor avea consecințe foarte grave, dar de multe ori nu este așa. De această dată, dacă nu luăm uh, o, o, decizie pozitivă, consecințele vor fi grave, nu doar la nivelul stabilității piețelor, dar s-ar putea ca un stat membru să dea faliment și, bineînțeles, nimeni nu dorește să poată responsabilitatea unui astfel de eveniment. În ceea ce privește propunerea, bineînțeles, Roberto ne-a prezentat foarte clar și probabil corect argumentele academice împotriva propunerii, dar noi trebuie să facem față unei situații din lumea reală. Și în ciuda faptului că argumentele sale sunt bune, am putea spune că contra propunerii este aducerea unui cal troian interguvernamental uh, în sistemul constituțional al Uniunii Europene. Se poate spune de asemenea că acest mecanism interguvernamental va exista oricum sau va trebui să existe într-un fel sau altul și noi, de, până la urmă, adoptând acest text, uh, nu facem decât să includem acest uh, aranjament interguvernamental în structura uh, Uniunii. Și astfel am face acest lucru pozitiv și am da și un cadru legal uh, mai ferm. Folo- um, în ceea ce privește folosirea mecanismului de stabilitate, este evident că Comisia va trebui să fie implicată, deci nu includem o instituție a Uniunii acceptând acest mecanism guvernele statelor membre nu vor avea un secretariat interguvernamental deci cine va evalua situaia cine va face propuneri uh, de folosire a mecanismului de stabilitate pentru un stat membru cine va monitoriza această folosire comisia până la urmă poate alături de o instituție, uh, o organizație internațională cum este FMI-ul, dar Comisia va avea un rol important instituțional, deci nu încercăm să scoatem acest proces din cadrul instituțional, din potrivă dorim să-l introducem în cadrul instituțional. În legătură cu procedura simplificată, da, eu cred că trebuie să fie cât mai simplă, cât mai simplificată, pentru că, cum a spus și Elmar, uh, momentul de față este foarte dificil în relația cu statele membre și parlamentele naționale și dacă punem prea multe condiții um, propunerii noastre, riscăm uh, să ridicăm împotriva noastră parlamentele naționale. De exemplu, Parlamentul Britanic să ne spună se exagerează și uh, astfel un parlament național sau un anumit parlament național ar putea um, respinge propunerea. Deci eu de această dată cred că cu cât propunerea este mai simplă și mai clară, cu atât vom reuși să creăm uh, o Europa mai uh, stabilă și un uh, sistem economic și monetar mai uh, funcțional. Vă mulțumim, uh, domnule Martin. Grazie, președinte. Domnul Ranger. Mulțumesc, domnule președinte. David Martin a spus că Mendes de Vigo i-a făcut intervenția mai ușoară. Eu aș spune că David Martin mi-a făcut intervenția mea și mai ușoară, pentru că sunt cu totul de acord cu perspectiva colegului Mendes de Vigo, cu poziția sa și cu modul în care a prezentat situația relațiilor constituționale între Parlamentul European și Consiliu, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, pe care a prezentat-o uh, colegul Martin. Um, acest film a relațiilor uh, dintre Uniune și statele membre, pentru că sunt relații dinamice și cred că există motive foarte clare pentru care cu a avut dreptate să sublinieze anumite lucruri și anume, pe de o parte, responsabilitatea și pe de o altă parte argumentul juridic și viziunea tradițională parlamentară pe aceste teme. Și, bineînțeles, responsabilitatea. Nu voi intra acum uh, în detalii de ordin juridic, în uh, argumente juridice, pentru că eu cred că ele au fost foarte bine prezentate de antevorbitorii mei, de Mendes de Vigo și de colegul Martin. Dar aș dori să subliniez faptul că noi suntem uh, un organism politic nu suntem un tribunal. Deci trebuie să respectăm dreptul constituțional, tratatele și modul în care funcționăm, dar suntem de asemenea un organism care face politică. Suntem politicieni, oameni politici până la urmă. Și în acest caz, avem o problemă constituțională și politică de rezolvat. Și cred că soluția trebuie să fie una politică. Și de aceea sprijin în întregime poziția celor doi colegi ai mei. Pentru că obiectivul nostru trebuie să fie strategic. Și dacă nu închidem ochii în legătură cu ce se întâmplă în unele țări, Grecia, Irlanda, Portugalia, probabil și Spania. Și modul în care alte țări care se află într-o situație uh, similară și parlamentele naționale acestor țări văd această problemă sau modul în care anumite tribunale cum ar fi uh, cel din Germania, văd acest proces, deci nu trebuie să uităm toate aceste aspecte și dacă ținem cont de toate aceste aspecte, reacția noastră trebuie să fie clar în favoarea acestui mecanism. În favoarea rezolvării cât mai rapide și ușoare a problemei. Deci în favoarea soluției celei mai simple. Acesta este punctul meu de vedere. Bineînțeles, orice putem face pentru a arăta că mecanismul reprezintă doar un element din reacția noastră, trebuie să o facem. și în raport putem să prezentăm contextul, de exemplu. Bineînțeles, dacă putem să facem ceva pentru a implica în mod mai formal comisia, întotdeauna acest lucru e bun pentru echilibrul interinstituțional și pentru Parlament, pentru că capacitatea noastră de control și de dialog cu um, Comisia va deveni mai importantă decât uh, capacitatea de a uh, reacționa cu Consiliul sau membrii Consiliului și, bineînțeles, dacă putem să facem acest lucru, trebuie să-l facem. Dar, până la urmă, cred că trebuie să subliniem obiectivul strategic al uh, responsabilității noastre politice. Și cred că Parlamentul European, alături de opinia publică, dar și alături de celelalte instituții, se va afla într-o poziție mai bună dacă dăm un răspuns responsabil, pragmatic, decât dacă încercăm să apărăm o viziune teoretică a poziției noastre constituționale, a echilibrului uh, interinstituțional, echilibrului cadrului interinstituțional. Iată, acesta este un argument politic pe care am dorit eu să-l aduc în discuție. Deci nu contează dacă e articolul 329, 133 sau uh, 486. Uh, Până la urmă putem să găsim temeiul uh, foarte simplu dacă știm ce dorim ca strategie politică și constituțională. Hefner. Hefner are cuvântul. Ja, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori în special să le mulțumesc ambilor raportori, raportori le mulțumesc pentru că, după părerea mea, au explicat foarte clar problema cu care ne confruntăm și mi se pare că exact aceasta este și sarcina comisiei noastre, nu să sărim repede de la un lucru la altul, ci să analizăm problemele, mai ales în ceea ce privește implicațiile constituționale. Domnul Range și eu spunem că nu facem acest lucru doar pentru că ne place să facem teorie, ci pentru, ci pentru că pentru asta am fost aleși, pentru asta ne-au ales cetățenii europeni să, să se asigure că Europa își respectă propriile reguli. I-am înțeles pe majoritatea colegilor mei și nu am ajuns, la fel ca și ei, nici eu la o concluzie foarte clară. Însă mi-aș dori ca în discuția de astăzi să spun foarte clar următorul că o simplificare a tratatului de la Lisabona, o modificare simplificată, pentru mine soluția e următoarea. E vorba de o modificare mică, foarte mică. Nu e vorba de o alternativă care să fie uh, implementată atunci în cazul modificării tratatului. Când discutăm despre o umbrelă de salvare, aceasta este doar un element al unei probleme mai mari. Îngrijorarea mea pentru moment e următoarea. Trecem de la măsuri singur, măsură singulară la măsură singulară și pierdem din vedere contextul. Mie mi se pare că avem de-a face cu o problemă constituțională foarte gravă. Și anume, ceea ce se reglementa la nivelul statelor membre în diferite moduri este acum într-o altă situație. Adică vorbim despre puterea economică, despre valoarea monetară și cum sunt aceste două chestiuni balansate. Cum vorbim de faptul că nu există mecanismele de care avem nevoie la nivel comunitar. Aceasta e o problemă și mai există și o altă problemă și anume că din punct de vedere constituțional nu sunt acoperite acele țări care fac parte din zona euro. Așa că trebuie să privim problema din punct de vedere constituțional, să o abordăm așa și să o rezolvăm. Pentru că există probleme uh, care vor uh, fi niște probleme pe termen lung și de aceea e nevoie de această umbrelă de salvare al cărei volum trebuie să fie modificat. Deci eu văd aici o problemă gravă care are implicații economice foarte multe, dar care ridică și întrebări constituționale. Iar rezolvarea trebuie gândită din punct de vedere constituțional. De ce instituții avem nevoie, de ce procedură, de ce legitimitate. Văd aici o sarcină de care este neapărat nevoie, o sarcină pentru noi, pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European și Comisia Europeană. Sunt de acord cu îngrijorările colegului Gualtieri, pe care le exprima la început, dar și cu cele spuse de domnul Elmar Brok. Pe moment se încearcă rezolvarea problemelor prin această metodă interguvernamentală dar această soluție trebuie să fie una pe termen lung și poate deveni o soluție pe termen lung doar dacă venim cu o metodă comunitară, dacă vedem acest aspect ca pe o sarcină comunitară. Însă interguvernamental înseamnă câteodată că vorbim doar de câteva sau anumite guverne care reprezintă diferite interese politice, care merg pe o cale care până la urmă devină calea comună a Uniunii Europene. Trebuie să discutăm despre care este procedura de care avem nevoie. De aceea îmi exprim îngrijorarea dacă pur și simplu vom fi de acord acum cu procedura simplificată. Cred că, într-un asemenea caz, nu, avea, nu vom avea nicio garanție în ceea ce privește acești pași într-o următoare procedură. Mereu ne vom confrunta cu aceeași problemă, vor exista, va exista aceast, mereu această propunere de a fi de acord cu modificarea tratatului și de aceea trebuie să ne mișcăm acum foarte rapid. E neapărat nevoie să ne punem aceste probleme. Dacă am avea garanția că lucrurile se vor întâmpla astfel, atunci mi-ar fi mai ușor să fiu de acord cu propunerea aceasta. Dacă aș fi de acord cu cele propuse de Andrew Duff, ar trebui să mă întreb dacă nu cumva acționăm prea repede, fără să ne gândim prea bine. Trebuie să ținem cont de întregul context de implicare a Parlamentului European, de metodele care vor fi aplicate și să vedem ce se va hotărî în sesiunea plenară de la sfârșitul lunii martie. Mulțumesc, domnule Efner. Domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Sper că intervenția mea va fi una concisă și pe cât posibil simplă. Cred că din toate intervențiile pe care le-am ascultat până acum, putem să ajungem la concluzia următoare. Ca de multe ori, au existat multe ocazii în care, și cred că față de toate aceste ocazii, în ziua de astăzi, Parlamentul este instituția care reprezintă cel mai bine uh, vocația Uniunii Europene în calitate de proiect. Uniune nu numai economică și monetară, ci și Uniune politică. Domnul Brok s-a referit la faptul, dacă nu mă înșel eu, a spus la etajul 13, se află clădirea, se află birourile comisiei undeva în nori, departe de realitatea așa cum există ea în statele membre. Și că în același timp, domnul Brock s-a referit și la existența unui, unei forme de delir interguvernamental din partea statelor membre, care încearcă să se conecteze unii cu alții, prin grupuri mai mari sau mai mici, dar care uită uh, caracterul unitar, diversitatea proiectului nostru european. Și dacă așa stau lucrurile și dacă în momentul de față Parlamentul, ca să spun așa, este motorul sau ultima, aș spune eu, rezistență față de aceste intenții de a micșora ambițiile politice ale Uniunii, Uniunii, e adevărat că atunci nouă ne revine o sarcină supremă în momentul în care va trebui să ne exprimăm poziția vis-a-vis -vis de această reformă. În plus de aceasta, Răspunderea se află, de fapt, în două tabere diferite. Pe de o parte, există răspundere față de realitatea economică, față de presiunile care există, față de situația de criză, față de piețe. Însă, pe de altă parte, mai există și îngrijorări. Îngrijorări în ceea ce privește consecințele uh, pe care o anumită opoziție față de această reformă ar putea să le aibă pe viitor în ceea ce privește modul de funcționare al Uniunii Europene. Domnul Brock însuși a semnalat faptul că mecanismul se află în afara cadrului fixat de tratate. Și deși nu se spune în mod explicit faptul că acest lucru ar putea avea consecințe îngrijorătoare sau negative pentru viitor, este evident că aceste consecințe ar putea apărea. De aceea, noi trebuie, așa cum spunea și domnul Höbner adinaur, noi trebuie să prezentăm un răspuns din partea comisiei noastre care nu numai să se refere la această, acest aspect fundamental, ci care în plus să aibă și un conținut, uh, aș spune eu, uh, temeinic, în care Parlamentul să-și exprime neliniștile, îngrijorările, propunerile, pentru ca această reformă să servească viitorul Uniunii Europene. Și revenind la acest punct, cred că ar trebui să ne întoarcem la ideea următoare, și anume că această reformă a tratatului reprezintă un pas către construirea unei uh, guvernanțe economice veritabile în sânul Uniunii Europene. Deci, reprezintă un pas pe care noi trebuie să-l facem. Dar, în același timp, așa cum spunea domnul Gualtieri, să evităm ca acest pas să devină, de fapt, un pas înapoi. Deci misiunea noastră este să avem o poziție favorabilă din partea Parlamentului, un aviz favorabil care să răspundă, așa cum spunea domnul Brock, să facă față necesităților prezente, dar care, în același timp, să fie un aviz care să evite, așa cum spunea domnul Gualtieri, să evite să devină un, un pas înapoi, un regres și având în vedere că această situație este una dificilă, ei bine, s-au făcut anumite propuneri. Oratorii precedenți au făcut acest lucru. Să discutăm, spre exemplu, despre Eurogrup, să discutăm despre problema uh, perspectivelor financiare, să abordăm uh, guvernanța economică, să discutăm și despre semestrul bugetar și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte împreună trebuie să ne permită să vedem cum vom face pentru a construi din nou prin raportul nostru, prin avizul nostru, să construim din nou acea poziție interinstituțională a Uniunii și să nu punem în pericol situația, uh, și anume că prin această reformă să pierdem din capacitatea noastră de intervenție pe viitor. Pe de altă parte, aș dori să sprijin propunerea care a fost formulată și anume ca într-o ședință de-a noastră, probabil cea de pe 17, eventual la Strasbourg, dacă e posibil, Uh, eu nu impun niciodată, însă ar fi bine, așa cum s-a spus, să-l invităm pe domnul Trișe, pe domnul Oliren și poate eventual și pe raportorii din partea Econ sau coordonatorii din partea Econ în așa fel încât să organizăm o dezbatere. O dezbatere care să servească raportorilor pentru a motiva, pentru a articula ideile în avizul lor. Și așa cum spunea și domnul Mendez de Vigo, eu v-aș ruga, dincolo de procedurile ce se vor aplica pentru acest aviz, ar fi bine să acționăm cât mai repede posibil. Preferabil ar fi pentru săptămâna viitoare să avem deja o primă versiune a raportului. Uh, o primă versiune asupra căreia să ne putem apleca concret. Și deși nu sunt uh, un fundamentalist în ceea ce privește calendarul, nu sunt un fanatic de respectare pentru respectarea calendarului, vă propun totuși în acest caz să respectăm calendarul așa cum a fost el fixat. Însă, dacă ne dăm seama că e nevoie de prelungiri, foarte bine, să existe și această posibilitate la îndemâna noastră. Însă, dacă reușim să ne înscriem în calendarul așa cum a fost el fixat, pe care noi ne l-am propus, ar fi bine, ar fi un semnal pozitiv uh, în ceea ce privește munca noastră. Vă mulțumim, domnule Guerrero. Are cuvântul acum colegul Sondergaard. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Au fost avansate mai multe argumente. Dezbaterea durează deja de ceva vreme. Și această dezbatere arată două lucruri în mod foarte clar. Este evident că ce vom hotărâ noi uh, va avea importanță majoră. Nu e anodin ceea ce vom hotărâ noi. Pe de altă parte, ce hotărâm noi uh, va reprezenta o orientare pentru viitor nu e vorba de ceea ce se va face hic et nunc acum, eh, imediat anul acesta, ci ceva care va avea importanță în anii următori, în relațiile între diferite instituții și în modul de funcționare a Uniunii și de evoluția acesteia. Și tocmai de aceea în uh, grupul meu politic uh, am considerat că e nevoie de o convenție pentru a discuta aceste lucruri în profunzime. Toate celelalte grupuri, din câte am înțeles, au acceptat procedura simplificată și au respins propunerile de a organiza um, o conferință pentru a ne gândi mai bine la aceste lucruri regret uh, acest lucru. De aceea, mm, dezbaterea noastră, noastră de astăzi este cu atât mai importantă, pentru că uh, procedura simplificată nu garantează că această procedură va fi mai rapidă. Ar putea apărea mai multe modificări pe parcurs, așa cum s-a întâmplat uh, cu Constituția. Și nu cred că are rost să amânăm această dezbatere. Pe de altă parte, fie că ne place, fie că nu, creăm un precedent, pentru că dacă considerăm că acest medicament de stabilizare va, rezol va rezolva problemele de stabilitate ale zonei euro, cred că greșim. Nu va fi așa. Bineînțeles, va trebui să acționăm rapid în anumite cazuri, în anumite situații și ni se va spune de data trecută ați acceptat procedura simplificată, de ce nu mai acceptați încă o dată? Deci ne vom confrunta cu această situație mm, sau în care procedura generală de revizuire va deveni o procedură de revizuire simplificată. Noi, și noi considerăm că această evoluție este regretabilă și de aceea am pus sub semnul întrebării aspectele pozitive din tratatul de la Lisabona. Ce putem face? Cred că trebuie să insistăm, uh, din punctul nostru de vedere, să organizăm o dezbatere în profunzime. Uh, nu putem fi siguri că procedura va fi rapidă pentru că va fi simplificată. Știu că avem o poziție minoritară, dar problema noastră este că vom crea un precedent și aș dori să cer raportorului raportorii lor să indice clar în raportul lor că acceptăm pentru ultima oară această procedură simplificată și că data viitoare când modificăm tratatul o vom face pe baza unei convenții Altfel, vom fi tot timpul supuși șantajului, presiunilor, în mod recurent. Și apoi Trebuie să ne gândim când vom lua o decizie în Parlament, la Strasbourg sau uh, două săptămâni mai târziu la Bruxelles. Și aici în Parlament uh, luăm decizii, uh, dar camerele de televiziune ne urmăresc anumite decizii ale Parlamentului sunt luate sub protecția poliției, trimise la Consiliu, care trebuie să aștepte ce vom hotărâ. Înțeleg acest lucru, dar oare nu jucăm teatru? Majoritatea Parlamentului a acceptat um, procedura simplificată, înțelegem acest lucru și dacă toate grupurile, cu excepția grupului meu, au acceptat această uh, Um, procedură, de ce să nu facem lucrurile în mod transparent, pe față? Mulțumesc. E... Timpul trece, dragi colegi. Mai avem numai o jumătate de, de oră la dispoziție. Văd că mai sunt încriși la cuvânt mai mulți colegi și apoi trebuie să dau cuvântul celor doi raportori pentru replica lor, așa că dacă nu mai cer nimeni uh, cuvântul, încheie aici lista solicitărilor de luare a cuvântului și rog colegii să nu depășească 4 minute, 5 minute maxim. Are cuvântul colegul Moreira. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, multe din preocupările colegului nostru Roberto Gualtieri, dar o revizuire a tratatului ar trebui să fie posibilă. Și trebuie să găsim o soluție pragmatică pentru a o face. Eu cred că trebuie să răspundem la următoarele întrebări. Avem nevoie cu adevărat de acest mecanism? Cred că da, e evident. Uniunea monetară, stabilitatea monedei euro necesită un astfel de mecanism. A doua întrebare. Trebuie să introducem această modificare în structura constituțională, modificând tratatul, sau putem uh, să folosim mecanisme prevăzute în tratat, cum ar fi clauza de flexibilitate sau cooperarea sporită? Cred că trebuie să explicăm să explicităm la nivel constituțional acest mecanism, pentru că altfel ar putea apărea dubii în legătură cu temei juridică a altor mijloace pe care le-am folosit. Dacă introducem în tratat mecanismul în mod explicit, el va avea mai multă credibilitate și vizibilitate. În al treilea rând, trebuie acest mecanism să fie de tip interguvernamental? Eu sunt federalist. Și dacă accept un mecanism interguvernamental, uh, uh, mi-e, mi foarte greu să o fac uh, înghit în sec. Există însă o alternativă la sistemul interguvernamental? Sincer, nu. Dacă ar fi o competență a Uniunii Europene, am uitat Regatul Unit. Regatul Unit nu va accepta o astfel de modificare fără referendum și referendumul uh, s-ar solda cu un eșec. Deci nu avem altă alternativă la metoda interguvernamentală. Și deci, alterna- deci sau folosim metoda interguvernamentală sau nimic. Și statele cele mai vulnerabile au nevoie de acest mecanism, așa că eu sunt gata să sacrific federalismul și mă costă mult acest lucru, având în vedere că sunt în favoarea Constituției, împotriva, în favoarea federalismului, dar ca un politic pragmatic trebuie să accept faptul că între a avea un mecanism interguvernamental și a nu avea nimic, prefer să avem un mecanism interguvernamental. Așa că accept, uh, las de la mine în uh, legătură cu acest aspect. Și a patra problemă este cea a procedurii uh, simplificate. Această procedură există în tratat, trebuie să aplicăm. Nu există nicio regulă care trebuie să spună că orice modificare a tratatului trebuie să se bazeze pe o convenție, din potrivă, și uh, nu trebuie să uităm că presiunea timpului e importantă de asemenea. Uh, timpul trece împotriva noastră, deci cu cât pierdem vremea, cu atât mai rău va fi. Uh, trebuie uh, să, să contracărăm în din neîncrederea de pe piețe, uh, pentru că piețele sau această neîncredere pe piețe riscă să facă rău țărilor celor mai vulnerabile. De aceea o modificare rapidă a tratatului este de dorit cu o ratificare rapidă de către statele membre, deci avem nevoie de procedura simplificată și această procedură ne va oferi o pârghie, o, o unealtă pentru a um, lupta împotriva eventualelor dificultăți în ratificare în statele membre. Am ținut cont de anumite preocupări de ordin constituțional, politic sau strategic în legătură cu acest mecanism, dar ca om politic am ajuns la concluzia că nu există altă alternativă, trebuie să modificăm tratatul. Dacă aceasta este singura soluție, o vom face și accept termenii uh, din propunere și trebuie să facem acest lucru cât mai repede. Onorevole eh, Scholz. Are cuvântul acum domnul Scholz. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint pentru că colegul meu a spus deja multe din părerile pe care le are grupul meu politic. Să voi încerca să formulez pe clar ceea ce a spus deja domnul Brok trebuie să fie foarte clar că ne aflăm la o răscruce de drumuri. Spre deosebire de alți colegi și alte colege, colege eu sunt de părere că criza încă nu s-a încheiat. Vom ajunge cu toții la alegeri și atunci va trebui să explicăm ce am făcut noi astfel încât să existe niște structuri care să acționeze pe termen lung și niște mecanisme uh, care să ne asigure că această criză nu se va mai prelungi și nu se va accentua. Dacă pornim de la acest punct, atunci trebuie să ne punem următoarea întrebare și aceasta e sarcina noastră pentru că de aceea ne-au ales cetățenii europeni pe noi aici să ne ocupăm de aceste probleme constituționale și problema e următoarea. Cum putem să dezvoltăm mecanisme pe care cetățenii să le înțeleagă, să le accepte și care să le influențeze viața reală astfel încât să aibă încredere în Uniunea Europeană, în procesul de integrare, în procesul de luare a deciziilor. Dezbaterea politică pe care o ducem aici trebuie să se axeze pe această întrebare. Dezbaterea politică trebuie să se axeze pe punctele menționate de mine și așa putem ajunge repede la cadrul unei convenții. Trebuie să ne fie foarte clar ce ne dorim, a existat de curând o delegație a comisiei noastre în Marea Britanie și am putut să vedem la ce se așteaptă cetățenii britanici din partea Uniunii Europene, cum, se le, cum le influențează viața. Însă, mecanismele noastre trebuie să fie verificate. De aceea, cred că ar trebui să mai analizăm puțin problema trebuie să vedem exact cum va acționa Consiliul, pentru că vrea să își impună interesele, să vedem cum va acționa Comisia și cred că astfel vom ajunge la un răspuns politic în ceea ce privește viitoarele modificări ale tratatului, Însă să ținem minte ce am discutat ieri, cum acționăm între noi, cu parlamentele, între statele membre și cum putem ajunge cu toții la o soluție. La parola adesso la signora Le Grip. Are cuvântul acum doamna Le Grip. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru a respecta condiția pusă de dumneavoastră, domnule președinte, pentru, și pentru că mulți colegi au spus deja multe lucruri și sunt de acord cu observațiile făcute. Cred că aici, la Comisia AFCO și în general, în Parlament, trebuie să abordăm um, acest uh, dosar cu multă responsabilitate responsabilitate care trebuie să fie însoțită de un sens al realității și de pragmatism, de realism. Și cred că cu acest spirit uh, sprijin uh, alegerea procedurii simplificate. Situația economică în care se află anumite țări din zona euro uh, și, în general, situația opiniei publice din anumite țări nu trebuie să fie subestimate și de aceea trebuie să acționăm rapid și eficient. Pentru a reacționa rapid și eficient, Um, la o întrebare care ne-a fost pusă, nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim și să ne gândim și la viitor. Deci, cred că trebuie să profităm de ocazie, de această ocazie, pentru a ne aduce contribuția noastră a Comisiei AFCO um, la modul în care uh, trebuie concepută viitoarea arhitectură instituțională a Uniunii Europene. Ce, care este contribuția noastră la această arhitectură instituțională, care este conținutul precis pe care uh, îl uh, oferim, care sunt uh, angajamentele pe care uh, le, ni, ni le luăm cum putem să creăm uh, o cooperare economică sporită, care sunt noile instrumente, instrumente inovante, de ce nu, uh, pe care le-am putea folosi sau le-am putea crea pentru uh, integrare economică sporită în Uniunea Europeană și după aceea integrare politică. Nu cred că trebuie să ne spunem aici la această ședință că Um, punem capătul ambițiilor noastre constituționale, din potrivă, este începutul uh, unei reflexii pe care trebuie să o avem în următoarele luni, în următorii ani și cred că coordonarea cu parlamentele naționale este absolut esențială, vitală în acest sens. Vor, tot vorbim despre o mai bună coordonare a politicilor bugetare, economice, de ce nu fiscale sau sociale într-o zi. Trebuie să facem acest lucru în strânsă cooperare cu colegii din parlamentele naționale. Deci sprijin ideea lui Alain Lamassur de a organiza o conferință uh, europeană a finanțelor publice sau conferință bugetară europeană și Parlamentul nostru cred că ar putea avea inițiativa unei astfel de conferințe. Mulțumesc! Ultima intervenție este cea a Tain. domnule președinte. Aș dori să răspund pe scurt la întrebarea domnului Brock cu privire la următorul fapt. Dacă Comisia e de acord ca, raportul, ă, ca raportorii să prezinte un context în ă, raport, în ceea ce privește calea pe care dorim să o urmăm, așa cum spunea și domnul Dav. În linii mari sunt de acord cu propunerea venită din partea Consiliului. Trebuie să uh, există în acest raport temeiul juridic, să fie exprimat foarte clar. Trebuie să fie foarte clar și rolul Comisiei în acest document. De aceea pledez pentru următorul fapt. Încă în ceea ce privește perspectiva, acolo unde există anumite puncte controversate, în ceea ce privește o guvernare economică, ceea ce în Germania numim interzicerea datorilor, adică statele membre să nu se mai poată îndatora. Cred că toate aceste elemente trebuie să fie prezentate în raport Raportul este unul deschis și cred că pe această cale se va ajunge, nu se va ajunge foarte ușor la unanimitate în Parlamentul European. Mulțumesc! Acum dau din nou cuvântul raportorilor pentru a reacționa la sugestiile făcute de colegi în cadrul dezbaterii. Eu am uh, pus și eu propriile mele întrebări, uh, dar vreau să mai întreb o dată doresc deci trebuie să, spuneți, să spunem da sau nu. Dorim procedura simplă sau nu? Da, dorim de asemenea o motivare, dorim să motivăm um, această procedură, uh, să spunem că ea se încadrează într-o procedură mai amplă, într-un drum comunitar. Pe de altă parte, eu cred că cadrul comunitar trebuie să rămână, pentru că nu putem crea o structură interparlamentară autonomă. Dar și aș vrea să știu care este părerea raportorilor. În fine, cineva... A, nu, ă, în fine, care va fi calendarul? Punem pe ordinea de zi a următoarei ședințe acest ă, aspect. În fine, ni s-a propus să invităm la dezbaterea noastră și un reprezentant al, bân- un reprezentant al Băncii Europene și un reprezentant al Comisiei, dacă bine am înțeles. Așa este? Aș dori să știu care este punctul de vedere al raportorilor. Mai întâi, domnul Gualtieri. Dunque, allora, eu sono molto d'accordo. Sunt foarte de acord cu ceea ce a spus colegul Guerrero. Și anume că mm, ne confruntăm cu un echilibru dificil între două responsabilități. Responsabilitatea, pe de o parte, față de situația economică dificilă, responsabilitate pe care o simțim foarte clar, după cum am spus la începutul intervenției noastre, la nivelul piețelor, uh, și așa mai departe, este clar, avem o responsabilitate mare. Și avem și responsabilitatea Comisiei AFCO față de viitorul, prezentul și viitorul constituțional al Uniunii Europene și anumite observații ale unor colegi mă lasă perplex, că ei spun că până la urmă nu contează dacă baza e un articol sau altul, până la urmă substanța și conținutul contează. Dar atunci la ce folosește o Comisia pentru Afaceri Constituționale dacă chestiunile constituționale nu, nu are uh, rost și contează doar pragmatismul? Noi nu suntem Curtea de Justiție aici, suntem un organism politic, dar care are obiectivul tocmai de a găsi Uh, a aborda în mod politic aspecte constituționale ale Uniunii. Deci, chestiunile de procedură, bineînțeles, pot să fie plictisitoare, dar uh, sunt la baza muncii noastre. De aceea ni s-a cerut uh, avizul, dacă nu s-ar fi cerut doar avizul Comisiei Econ. Acum, ce facem din punct de vedere tehnic? Nu trebuie să spunem da sau ba um, în ceea ce privește o conferință interguvernamentală uh, ne încadrăm într-o procedură simplificată în care, din păcate sau din fericire, avizul nostru nu e obligatoriu, deci nu ne uh, exprimăm pe fond. Doresc să asigur colegii că tratatul face că, oricum, nu putem să facem prea mult rău, pentru că avizul nostru e doar un aviz. Nu uh, avem uh, calitate de juitor aici. S-a hotărât deja că se va folosi procedura simplificată și gata, numai curtea mai poate să Uh, conteste sau să facă în așa fel încât să nu se folosească această procedură. Noi trebuie să ne exprimăm punctul de vedere în legătură cu decizia fost uh, ultimului Consiliu um, Consiliu European de a folosi procedura simplificată la propunerea guvernului belgian și după ce ne-am exprimat punctul de vedere, Consiliul European și nu o conferință interguvernamentală ar putea lua decizia de a modifica tratatul de la Lisabona ca și această modificare va intra în vigoare după ratificarea din partea celor 27 de state membre. Ca să spunem clar uh, lucrurilor pe nume, din punct de vedere tehnic, care este situația. Deci, din acest punct de vedere, nu văd de ce, pentru că nu ne-a întrebat nimeni Uh, să, nu ne-a pus nimeni să spunem da sau ba dacă dorim uh, procedura simplificată. Nu asta trebuie să facem. Parlamentul trebuie să-și, să-și exprime punctul de vedere, avizul. Și cred că trebuie în avizul nostru să ținem cont de dubla noastră responsabilitate. Uh, nu să reacționăm, nu să, să ne gândim noi la o eventuală reacție negativă a unui Parlament Național. Nu cred că are rost să aruncăm noi uh, uh, gaz pe foc. Nu trebuie să transformăm noi uh, uh, un uh, ceva dificil de înghițit într-o bomboană uh, Uh, nu e adevărat, pentru că avizul contrar al comisiei era nu putem să spunem că toată lumea e împotrivă și Parlamentul dorește să fie foarte realist și uh, nu are rost să ne apucăm noi să rămânem la nivel de principii uh, pentru că suntem totuși reprezentanții cetățenilor și obiectivul nostru este să ne ocupăm de tratatul de la Lisabona. Deci, trebuie să ne exprimăm uh, avizul, punctul de vedere, în mod responsabil, constructiv, dar nu putem nici să închidem ochii în legătură cu anumite probleme. O problemă este că nu aceasta este singura procedură posibilă eu nu spun că trebuie neapărat să folosim procedura ordinară sau convenția. Nu. Cu procedura simplificată poate să fie o soluție, dar eu cred că există și alte proceduri mai puțin riscante, deci mai responsabile uh, în relația cu piața. Și articolul 352 mi se pare foarte clar că oferă și alte posibilități și nu văd de ce nu putem include acest lucru, să nu spunem acest lucru în avizul Parlamentului. Un al doilea aspect, ceea ce privește fondul problemei, pentru a clarifica și mai bine lucrurile. Ce înseamnă procedura interguvernamentală? înseamnă că noi spunem în tratat că nu vom mai putea face ceea ce facem astăzi. Astăzi avem un mecanism, uh, oferim uh, credite statelor uh, pe baza articolului 122. Adică la propunerea Comisiei, după ce a informat Parlamentul și folosindu-se resurse din bugetul UE, e vorba de acești 60 de miliarde. Această decizie reprezintă un pas înainte, pentru că procedura, procedeul rămâne permanent. Spunem că, pentru că scriem acest lucru în tratat, ceea ce facem astăzi, adică ne privăm de anumite posibilități pe care le avem astăzi. Deci, tot pentru a asigura piețele, spunem că ceea ce astăzi facem și vom continua să facem pentru în 2013 este, nu este constituțional. Nu cred că este cea mai bună strategie pentru a asigura piețele, dar în fine, dacă suntem, uh, am sărit în apă, trebuie să notăm. Dar eu cred că este de datoria Parlamentului să propună un mecanism și în cadrul acestei proceduri uh, care să nu fie neapărat conform metodei comunitare. N-ar fi realist acest lucru. Propunerea mea este mult mai modestă. Propunerea mea este să introducem în structura Uniunii. Deci să rămână mecanism interguvernamental, dar, repet ceea ce am spus pentru a înțelege diferența, ministrii să hotăr- care hotărăsc în unanimitate să se reunească la Consiliu și nu în altă parte. Colegul Martin a spus, data comisia oricum va fi implicată. Dar toate lucrurile pe care le-a spus dânsul nu pot să fie uh, așa pentru că nu sunt scrise nicăieri nici în tratat, nici uh, în uh, prevederile Consiliului, uh, nici în textele informale care sunt în discuție. Deci eu cred că Parlamentul are datoria și sunt de acord cu domnul Brock uh, că dincolo de avizul strict constituțional, trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru a garanta o anumită legătură între acest mecanism și Uniunea Europeană și uh, structura sa instituțională. Uh, și cred că dacă dăm mandat raportorilor să studieze toate posibilitățile în acest, uh, din acest punct de vedere, bineînțeles, uh, păstrând uh, responsabilitatea generală, pentru că nimeni nu poate să-și asume responsabilitatea de a face ceva care să uh, ducă la o criză la nivelul piețelor, pentru că nici Parlamentul acesta nu poate să fie acest lucru. Deci, eu nu cred că în avizul nostru să uh, punem bețe în roate, dar uh, acest lucru nu înseamnă că trebuie să uh, spunem foarte, foarte repede amin la orice. Trebuie să ne exprimăm avizul înainte de Consiliul European. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru politic. De... Dar în această perioadă de timp, eu cred că putem uh, să încercăm să facem tot posibilul pentru a contribui la garantarea unui maxim de integrare a mecanism, acestui mecanism în uh, structura instituțională a Uniunii. Brock. Are cuvântul domnul Brock. Äh, Domnule președinte, după prezentarea colegului Coltieri pot să fiu foarte concis. Un lucru pe care l-am tot discutat e calendarul. Aceasta e arma pe care o avem. E arma de care ne putem folosi. Și e punctul în care ne putem uni. De aceea cer acestei comisii, cer Parlamentului să își asume răspunderea. Dar probabil că și Consiliul vede lucrurile la fel. Eu mi-aș fi imaginat astfel problema cu unanimitatea. Nu credeam că vom fi pentru un răspuns negativ. În al, trei rând, pro, în al trei rând, propunerile care pot fi folosite de miniștri. Această propunere e cea mai apropiată din toate cele venite din, uh, de la Consiliul European. Am ascultat cele spuse de domnul Andrew Duff și în legătură cu ce e posibil și nu e, ce nu e posibil sub procedura simplificată. Eu cred că ar trebui să fim pentru aceasta. Suntem sau nu? Da, suntem pentru aceasta. Am auzit propunerile colegului Gualtieri am auzit ce s-a spus despre automatism, despre control în pactul de stabilitate și creștere. Însă vorbim despre o modificare a tratatului, cum se implică aici Consiliul European. Calea cea mai probabilă ar fi procedura simplificată. Însă, dacă urmăresc cele discutate în uh, Marea Britanie, atunci întrebarea se pune în felul următor. E legată de definiție. Cum putem noi să împiedicăm un referendum în Marea Britanie? Așa stau lucrurile. Nu ne putem permite organizarea unui referendum în această chestiune în Marea Britanie, care nu este atât de implicată, nefiind o țară din zona euro. Și cred că trebuie să ținem cont de acest aspect atunci când luăm o hotărâre și venim cu o propunere în ceea ce privește tactica pe care trebuie să o abordăm. Vă mulțumesc! Avete registrato alcuni dati comuni? Non c'è... Mm, nu există o versiune în procedură specificată, articolul 48.6. Există uh, tendința exprimată de a ne motiva bine avizul în ceea ce privește calendarul uh, se cere mai multă flexibilitate. În momentul de față, propunerea pe care doream să o facem este să rediscutăm deja pe data de 7 februarie acest uh, subiect și apoi din nou pe 17 februarie. Deci pe 7 februarie la Bruxelles, apoi pe 17 la Strasbourg și să votăm sau pe 7 la Strasbourg sau pe 15 la Bruxelles și apoi uh, să votăm în plenară pe 24 pentru... Deci 24 este ultima dată posibilă și uh, până atunci ne putem organiza oricum, dar eu cred că dacă rediscutăm între noi subiectul pe șapte, dacă raportorii sunt de acord, fie că vor putea sau nu să ne prezinte atunci un raport scris, Poate ar trebui, având în vedere cât de important este subiectul. Deci dacă raportorii deja pe 7 februarie, adică peste o săptămână, mai puțin de o săptămână chiar, să ne prezinte un, un proiect de document scris, bineînțeles, dis, discuția va fi uh, cu, cu atât facilitată. Ce ne propuneți? Ce puteți să faceți? Mendes. Domnul Mendes. Eu sunt de acord cu Domnule președinte, eu sunt de acord cu cele propuse de dumneavoastră. Uh, mie mi se pare că uh, ne angajăm și angajăm și raportorii în respectarea calendarului. Cel puțin asta putem face la nivelul coordonatorilor. nu prea văd care ar fi îndoielile care încă ar mai putea exista. Raportul e ca și scris. Uh, comisia s-a pronunțat astăzi foarte clar care este direcția ce trebuie urmată. Uh, bineînțeles, mai există posibilitatea de a interveni ulterior prin amendamente, de aceea nu trebuie să mai pierdem timp. Și mai ales, în mod sincer, uh, trebuie să nu uităm faptul că summitul european începe pe 24 seara și noi am avea votul dimineața. Eh, mi se pare că ne cam strângem cu ușa. De aceea, eu nu văd foarte bine de ce credem că există dificultăți. Avem niște raportori cu experiență, oameni serioși, care sunt capabili să ne prezinte un document săptămâna viitoare. În așa fel încât noi să ne pronunțăm cât mai repede. Ma eu personalmente, eh, cum eu detto... Eu unul, după cum am spus, Cred că este esențial să respectăm termenul 24 februarie și, ținând cont de acest lucru, cred că ar fi bine ca la următoarea ședință să avem deja un document de lucru, un fel de uh, preproiect de raport care a reprezentat baza pe care apoi foarte rapid uh, să putem să uh, redactăm proiectul de raport și apoi să-l adoptăm. Deci, ne veți aduce un document scris. Foarte bine. Colegul Broc a cerut cuvântul. Domnule președinte, trebuie într-adevăr să ne încadrăm în calendar, însă trebuie să analizăm și opțiunile. Mie mi-ar fi plăcut să mai continuăm discuțiile în, până în data de șapte, să mai discutăm și la conferința președințelor și la alte evenimente care vor avea loc. Consiliul European va ajunge la, o, la un răspuns și după aceea e rândul nostru și al Comisiei. Atunci vom avea o perspectivă asupra avizelor acestor instituții și de aceea aș dori în data de 8 să mă prezint din nou în fața dumneavoastră cu un document final. Până în 7 cu siguranță nu va fi gata iar după aceea procedura trebuie să fie accelerată. mi pare Cred că e nevoie de mai multă flexibilitate. Și cred că pe un uh, subiect atât de grav, cred că putem să organizăm și alte ședințe extraordinare, de exemplu, pe data de 10. Pe 17 apoi. Deci, eu aș spune, Putem să menținem pe ordinea de zi uh, de pe 7, dar să prevedem și o reuniune extraordinară pe data de 10. Intervenție fără microfon din sală. A, s-a prevăzut deja pe data de 17 februarie o reuniune extraordinară, da. Mi se spune pe 14 februarie.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 poate să uh, facă să nu putem să ne întâlnim noi la, ședin, la Comisia AFCO uh, după masa la Strasbourg. Deci, deci dacă se poate pe șapte, atunci prezentați-ne un document de lucru. Eh, Sunt de acord cu domnul Brock că trebuie să încheiem discuțiile și uh, pentru că e nevoie de o convergență între trei opinii ale a Parlamentului, a Băncii Centrale și a Comisiei. Deci această convergență nu poate să aibă loc uh, decât înainte de prezentarea proiectului de aviz în sine. Deci sunt de acord cu calendarul propus de bloc. Deci, calendarul propus este 7 și 14 februarie. Deci 7 și 14 februarie, da? Bine, domnule Gualtieri, bun. Deci așa rămâne și atunci putem să încheiem această discuție, dar pe 7 februarie mai avem încă un subiect de abordat rapid pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea rezultatelor întâlnirii de la Cambridge. Pe scurt, um, obiectivul va fi doar să ne informa. Se suspendă ședința.